regulile de procedură. Titlurile acestor două uh, documente vor fi de asemenea publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la